practice. Am abolit roamingul în Uniunea Europeană. Ce se va întâmpla însă cu acele taxe roaming după Brexit? Totul depinde de negocierile între UE27 și Regatul Unit. Am fost în măsură de asemenea să dăm GDPR-ul pentru a proteja viața privată a cetățenilor noștri și am găsit un acord și în ceea ce privește fluxul liber de date pentru a susține industriile noastre. Știm cu toții că Regatul Unit se descurcă de minune în ceea ce privește furnizarea de servicii uh, în cloud. Dar ce se întâmplă cu fluxul de date după Brexit? Iarăși, totul va depinde de relațiile noastre. Domnule Ansip, nu uitați, e catch de aia a fost doar un minut. Vă mulțumesc. Și acum, doamna Chance, un minut. Colleagues, I thank all... Dragi colegi, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru răbdarea de care ați dat dovadă față de acest coșmar care este Brexit. Și mie îmi pare tare rău și eu cred că a fost o pierdere, o irosire de timp și energie și sunt de acord cu mulți dintre dumneavoastră. N-ar trebui să ne grăbim în mod artificial. Sâmbătă, uh, sute de mii de persoane au manifestat pe piață și eu alături de ei. Uh, și ați văzut uh, imaginile pe străzile Londrei. Aceasta este voința poporului. S-a schimbat din 2016 până acum. 74 din 75 de sondaje în ultimul an arată că există o majoritate pentru a rămâne. Deci, dragi prieteni, nu vă îndoiți. Uh, senzația și sentimentul pro-european este puternic în Regatul Unit. Și totuși, iată, noul prim-ministru care a pierdut toate voturile de la Camera Comunelor până acum și care are un record fără precedent de uh, eșec, uh, dorește să își impună uh, soluția. El a făcut uh, presiuni uh, și asupra Westminsterului, însă acordul pe care l-a prezentat prezintă multe semne de întrebare. Știm că aceasta duce la o scădere a standardelor sociale și de mediu. Știm că nu putem avea încredere în Johnson și de aceea e nevoie de o monitorizare atentă a situației la Westminster. Mulțumesc! Thank you, Madam President. Mulțumesc! Marea Britanie a fost un bun client și prieten al Uniunii Europene și a statelor membre UE. În cei 20 de ani, până în ultimii 20 de ani, excedentul comercial a fost de aproape 750 de miliarde, deci al UE față de Marea Britanie. Și de asemenea, e vorba de 120 de miliarde banii pe care a plătit Marea Britanie la bugetul european și Marea Britanie este unul din șasele state membre care își respectă angajamentele NATO pentru a oferi securitate tuturor. Acestea fiind date, aș vrea să știu de ce domnii Juncker, Tusk și Barnier cred că e în regulă uh, să se întâlnească cu liderii din opoziție și cu unii ca de teapa lui Blair pentru a-și uh, poate a se implica în politica britanică. Se pare că și Martin Selmayr vorbea despre asta. El spunea la un moment dat că Irlanda de Nord ar fi prețul pe care l-ar primi, l-ar plăti Regatul Unit pentru Brexit. Nu e adevărat că cetățenii britanici au fost tratați cu dispreț de UE la aceste negocieri, de fapt? Vă mulțumesc, domnul Bogovici. Da. Uh, uh, Mulțumesc. Sunt deosebit de recunoscător domnului Tusk pentru că a fost vocea rațiunii în ultimii cinci ani. Mulțumesc pentru abordarea proactivă a domnului Juncker și pentru rezultatele minunate ale domnului Barnier în ceea ce privește Brexitul. Sunt din Slovenia și am fost marcați de faptul că Consiliul a respins începerea discuțiilor de aderare cu Macedonia de Nord și cu Albania. Suntem dintr-o regiune în care noi înțelegem foarte bine ce înseamnă pacea. Nu e de la sine înțeleasă. Și înțeleg că trebuie făcute multe reforme în aceste două țări. Dar un asemenea semnal de la Consiliu este deosebit de îngrijorător. Sunt între noi oameni care cunosc această parte a Europei, care au vizitat această parte a Europei și au încercat să o apropie de Uniunea Europeană și acum ne aflăm uh, în mare dificultate. Mulțumesc domnului Han pentru uh, realizările din Balcan, dar cred că după o asemenea decizie ca cea de săptămâna trecută, echilibrul din regiune se va schimba. Doamna Aguilera. Domnul Aguilera. Domnul Lopez Aguilar, mulțumesc, doamna președintă. Domnule președinte Tusk, domnule președinte Juncker și eu mă alătur colegilor pentru a vă manifesta recunoștința mea Sub mandatul dumneavoastră s-a produs uh, criza cea mai groaznică. Uh, Brexitul este uh, un semn foarte clar al acesteia. Dumneavoastră ați reușit să mențineți, domnule Barnier, unitatea și uh, poziția de reciprocitate, garanția că Uniunea Europeană îi va trata pe britanici, uh, pe cetățenii britanici în UE, așa cum Regatul Unit îi va trata pe cetățenii UE pe teritoriul său. Însă, iată, uh, acest ceas de nisip a devenit o adevărată bombă pentru că, iată, se apropie decizia finală care ne apropie de un Brexit fără acord cu consecințe economice și sociale și mai ales din punct de vedere politic, dacă ne gândim de uh, fake news-urile și mm, toată dezinformarea, toate acestea ne arată că uh, politicile naționale nu sunt compatibile cu cele europene și viceversa. Însă Europa are nevoie de resurse și doar cu 1% din uh, bugetul european din VNB-ul național nu este posibil. Există o contradicție, deci, uh, între ce se spune și ce se face și avem nevoie de resursele necesare pentru a nu mai exista această divergență între angajamentele luate și ceea ce realizăm de adevăratelea. Domnule Barnier, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate, stimați domni și doamne deputați, aș vrea să spun câteva cuvinte pentru a reacționa la nenumăratele persoane care s-au exprimat în legătură cu acest dosar al Brexitului. Mulțumesc pentru încredere domnului uh, Weber, îi mulțumesc și lui Garcia Perez, lui Dacian Cioloș, uh, lui Filip Lambert, lui Martin Schidervan pentru sprijinul și pentru încrederea pe care ne-au acordat-o în acest răstimp. Așa cum au spus-o și președinții Tusk și Juncker, credem că Parlamentul European e o instituție care e demnă de respect și care trebuie respectată în aceste clipe diferite, dificile, mă scuzați, în care ne aflam. Parlamentul dumneavoastră va fi cel care va avea ultimul cuvânt de spus. Deci, prin urmare, e firesc ca Parlamentul Britanic să-și asume acum responsabilitățile și să uh, ia o hotărâre în ceea ce privește acest acord pe care l-am uh, stabilit cu guvernul britanic și nu împotriva guvernului britanic a făcut-o pentru a obține o retragere ordonată, o ieșire ordonată din Uniunea Europeană. Și repet, așa cum am spus-o, dacă Marea Britanie își dorește o ieșire ordonată uh, și nu un acord dezordonat, uh, ei bine, acest acord e singura posibilitate. Și ni se pare legitim ca Parlamentul dumneavoastră, atunci când își va da consimțământul, să știe clar fără nicio ambiguitate ce anume își dorește, ce anume hotărăște Regatul Unit cu privire la propriul său viitor. Ne aflăm într-o etapă importantă, gravă, aș spune, din acest uh, proces îndelungat. Și dat fiindcă am ocazia, aș vrea să-i spun președintelui Donald Tusk uh, și echipei dumnealui și domnului uh, Jean-Claude Juncker și tuturor uh, membrilor din comisie, să-i spun domnului Verhofstadt, să le mulțumesc tuturor celor din uh, grupul de pilotaj pentru Brexit. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Ideea a fost să încercăm să obținem un acord care să organizeze o ieșire ordonată a Marii Britanii. Doar despre asta a fost vorba și asta am reușit să obținem. Însă a fost o misiune dificilă, complexă, N-am fost luat prin surprindere de complexitatea acestei misiuni de altfel. Și va fi, bineînțeles, și o misiune pentru o negociere oarecum negativă, deoarece Brexit-ul e o lose-lose situation. Nimeni, nici măcar domnul Farage n-a fost capabil să-mi demonstreze sau să-mi aducă o dovadă, o probă clară a plus valorii pe care o aduce Brexitul. Da, a fost o negociere, să zicem așa, oricum negativă. Am luat foarte în serios negocierile pentru a respecta votul britanicilor, deși l-am regretat, bineînțeles. De-a lungul acestor trei ani am dat dovadă de obiectivitate când am lucrat, am încercat uh, să găsim în mod uh, tenace, am, am dat dovadă de răbdare pentru a găsi niște opțiuni valabile din punct de vedere juridic, uh, niște opțiuni fiabile pentru a soluționa fiecare problemă pe care o crea Brexitul. Am făcut-o. Am fost uh, implicați mult și am făcut-o respectându-ne partenerii britanici, deoarece doamnelor și domnilor deputați noi nutrim un respect uh, deosebit față de Marea Britanie și chiar admirăm această țară și am lucrat fără să ne lăsăm influențați de discuțiile politice interne și de turbulențele, să zicem așa, interne din regatul britanic. Am spus întotdeauna că lucrăm fără emoție, fără să ne aprindem prea tare, ne bazăm pe fapte, pe temeiurile juridice și pe problemele pe care uh, le-a creat Brexitul pentru a găsi soluții. Și am încercat să punem în perspectivă aceste negocieri. Brexitul nu înseamnă um, încheierea acestui proces, nu e o destinație, nu. Deci am ținut cont întotdeauna de perspectivă, de ce se va întâmpla după aceea. Am ținut cont în primul rând de pacea din Irlanda și în fiecare zi această exigență s-a impus, deoarece am considerat că această pace fragilă de pe insula Irlandei trebuie menținută cu orice preț. Și de asemenea am pus în perspectivă ceea ce facem dacă e să ne gândim la bazele uh, uh, pe care mm, a fost înființată piața internă. Nu suntem doar o zonă de liber schimb, suntem o spațiu de viață comună, viață economică și socială, spațiu care trebuie consolidat. Și de asemenea, am ținut cont întotdeauna de prioritatea noastră a Parlamentului European și a noastră și anume uh, de a asigura drepturile cetățenilor. 4,5 milioane de cetățeni, dintre care 1,5 milioane de britanici care trăiesc la noi și cel puțin 3,5 milioane de cetățeni europeni care locuiesc și lucrează în Regatul Unit. Domnule Verhofstadt, uh, doamna Hübner, domnul Fritzon și-au exprimat îngrijorările. Vă reamintesc că dacă acest acord va fi votat, de Parlamentul Britanic și de Parlamentul European, cele 4,5 milioane de persoane își vor avea drepturile asigurate în mod durabil. Atât în ceea ce le privește pe ele, cât și în ceea ce privește familiilor. E cea mai bună garanție pentru cetățeni. UE s-a angajat să pună în practic acest acord cât mai pragmatic cu putință și vom face tot posibilul ca asta se întâmple. De aceea trebuie menținute presiunile din partea statelor membre pentru că angajamentele luate cu Regatul Unit să fie respectate. De asemenea, am negociat ținând cont de ce să, de perspectiva mai mare. Brexitul nu înseamnă un sfârșit al acestui proces. Avem 44 de ani de integrare, de cooperare. Britanicii vor părăsi peste șase de acorduri eh, internaționale, dar nu ne vom opri aici. Regatul Unii rămâne unde e pe hartă, va fi partenerul și aliatul nostru, va trebui să reconstruim această relație. Domnul Faraș nu mai este în sală, din păcate. El spunea din ori când spunea că acest acord uh, va duce la încă trei ani de negocieri. Da, așa e, bineînțeles, va trebui să negociem dincolo de Brexit și de acest divorț, de această separare, va trebui să discutăm un an, doi ani, trei ani, chiar și mai mult în anumite domenii, pentru a reconstrui tot ce a fost practic desfăcut din voința celor care au sprijinit Brexitul. Va trebui reconstruit un acord de comerț echilibrat cu niște reguli de joc clare pentru a evita riscurile existente de dumping fiscal, social și de mediu sau pentru a nu aduce atingere drepturile eh, consumatorilor. Va trebui să reconstruim cooperarea universitară a cercetătorilor în cadrul Erasmus. Gândiți-vă la securitate, la apărare, la politica externă, toate aceste domenii. Deci în toate aceste domenii va trebui să colaborăm pe termen lung cu Marea Britanie într-un nou context politic. Iată deci ce ne așteaptă. Iar așa cum a dorit domnul Juncker și așa cum uh, a dorit și doamna von der Leyen. Iată, mm, la asta ne pregătim acum, pentru asta ne pregătim acum noi, Comisia Europeană. Și ca să mă refer la ce spunea domnul Van Orden, ce învățăminte tragem din Brexit, dar să ne gândim la consecințe care au fost subestimate de foarte multe ori, mai ales în Regatul unii. Trebuie să le facem față. Acum, le, lecțiile, învățămintele. De ce 52% din britanici au votat împotriva Uniunii Europene? Ca politician am spus întotdeauna că trebuie să ne gândim uh, așa cum trebuie la această chestiune, deoarece ne vizează pe toți în Uniunea Europeană. Și vorbind de învățăminte, Există un învățământ pe care cam îl uită domnul Faraș și ai săi, și anume că cetățenilor trebuie să le spui adevărul înainte ca aceștia să voteze. Deci e vorba de răspunderea noastră de a le spune adevărul cetățenilor până la urmă. Euh, Dar în spatele acestui vot Brexit uh, s-a exprimat și un sentiment de mânie socială. Oamenii aveau sentimentul că Europa nu îi protejează suficient. Existau zone dezindustrializate unde era nevoie de protecție și de reforme. Și asta e cumva și agenda pozitivă care contează mult mai mult decât Brexitul și pot să aduc mărturii în acest sens. Doamna von der Leyen și noua sa echipă tocmai asta vor să abordeze în mod prioritar, această agendă pozitiv, pozitivă. Și am avut privilegiul de a fi alături de, dum- de dumneavoastră și de echipa de la comisie, deci noi vom rămâne uniți acum poate că ne vom spune la revedere, dar vă spun că a fost un privilegiu să lucrez și cu Jean-Claude Juncker în acești trei ani. Eu știu că el cu echipa sa a început mm, să lanseze această agendă pozitivă pe care, iată, o preia de asemenea și doamna Ursula von der Leyen cu o hotărâre foarte, foarte clară. Vă mulțumim, domnule Barnier. Acum îi dau cuvântul domnului Donald Tusk, președintele Consiliului European. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru uh, toate cuvintele frumoase pe care mi le-ați adresat. A meritat să aștept cinci ani pentru a auzi astfel de declarații. Vreau să vă mulțumesc și pentru poziția responsabilă pe care ați avut-o față de Brexit. Cât privește extinderea, prin aceasta arătați uh, că aveți un uh, simț al îndreptății și ați dat dovadă de bun simț. După dezbaterea de astăzi aici, mi-e clar că ar trebui să tratați uh, cererea britanică de extindere cu toată seriozitatea. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Legii, ne ringrazio și eu mă alătur colegilor pentru a vă mulțumi pentru disponibilitatea dumneavoastră mm, de care ați dat dovadă pentru a discuta cu Parlamentul în toate aceste dezbateri. Vă mulțumesc, bineînțeles, și pentru angajamentele dumneavoastră. Acum uh, vom lua o scurtă pauză, după care vom relua lucrările noastre. Vă mulțumesc! Cominciamo. Prendete... O să începem. Vă rog să vă așezați. L'ordine del giorno reca la dichiarazione. Pe ordinea de zi avem în continuare declarația președintelui Comisiei. Stimate domnule președinte Juncker, Astăzi suntem aici ca să ascultăm bilanțul comisiei dumneavoastră. Le mulțumesc comisarilor care sunt prezenți aici. Înainte însă de a vă da cuvântul, doresc să vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră, angajamentul pro-european, care nu a început atunci când ați fost ales numit președinte al Comisiei Europene ca în candidat, ci este un angajament pe care l-ați avut în toată cariera dumneavoastră politică. Pe parcursul președinției dumneavoastră ați arătat că Europa nu trebuie să se izoleze, ci să se unească, mai ales în negocierile referitoare la Brexit vis-a-vis -vis de Regatul Unit, pentru a găsi un răspuns european în contextul politicii migratorii și a refugiaților, în combaterea populismului. Ați venit cu planul Juncker pentru o aprofundare a Uniunii Economice și Monetare și o reacție la criza prin care a trecut Grecia și întreg spațiul monetar. Au fost, bineînțeles, polemici, au fost dezbateri, dar toate acestea sunt un semn că democrația este vie. Și întotdeauna am putut să ați putut să contați pe Parlamentul European pentru o Europa mai dreaptă, mai sustenabilă și mai aproape de cetățeni. Vă mulțumesc încă o dată pentru colaborarea și atenția pe care le-ați arătat față de Parlamentul nostru. Vă dau cuvântul, domnule președinte Juncker. domnule președinte domnule președinte al consiliului european doamnelor și domnilor eurodeputați iată că se împlinesc cinci ani din ziua în care acest parlament a acordat încrederea sa comisiei mele și niciodată nu ați regretat acest lucru. Sigur, am avut și momente mai dificile în relația noastră, dar întotdeauna au fost relații politicoase, chiar dacă unor tumultoase au fost uh, relații firești. Și vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru că am putut să ne bazăm pe încrederea pe care ne-ați uh, oferit-o, încrederea conferită dumneavoastră aleși europeni și acest lucru a reflectat principiile democrației europene. Este o onoare pentru oricine primește un astfel de mandat. Văd în sală multe fețe cunoscute, multe care au devenit prieteni, nu doar prieteni uh, instituționali, ci prieteni adevărați de viață. Vă mulțumesc din uh, inimă, așa cum vreau să-i mulțumesc și președintelui Tusk, pentru că am fost ca niște frați gemeni. Însă, sigur, și niște frați gemeni pot să aibă unor dezacorduri. Dar am avut inteligența necesară să ținem ascunse aceste dezacorduri și probabil că este o surpriză că zis că am avut dezacorduri, dar îi mulțumesc lui Donald pentru că m-a susținut fără greș și pentru prietenia noastră care va dura și care mă onorează. Se abuzează de cuvântul prietenie în uh, politică, dar prieteniile în politică sunt rare, chiar uh, și în sânul aceleași familii politice. Fără Donald, n-aș fi putut să fac ceea ce am reușit să fac și deoarece mă adresez uh, în fața dumneavoastră pentru, pentru ultima dată, vreau să profit de ocazie pentru a-i ura mult succes doamnei von der Leyen, care îmi urmează la șefia Comisiei și care are nevoie de încurajările noastre și de urările noastre de bine. De asemenea, vreau să le mulțumesc comisarilor mei. Fără ei, n-aș fi putut să fac nimic. Ei sunt bărbați și femei care, la nivel individual, dar și colectiv, au făcut cinste Europei și le mulțumesc în toate limbile. Atunci când mi-am luat împlinirea mandatul în 2014, Europa era într-o situație fragilă, pentru că erau fisuri în, între noi. Solidaritatea, din păcate, nu mai funcționa și Europa nu era prea apreciată. De aceea s-a spus că eu sunt o comisie, că eu reprezint o comisie a ultimei șanse. Însă nu am dorit să las situația așa cum era. În 2014 am știut că trecem printr-un moment crucial pentru viitorul Europei și că noi toți aveam datoria să insuflăm viață și să profităm de această ultimă șansă pe care o aveam. Ați ales împreună cu colegii mei să creați o comisie politică. Eu am dorit bineînțeles, să fie aleși comisarii în afară de britanici. Am avut doi comisari britanici, unul mai bun decât celălalt. Toți comisarii au fost aleși, fie în plan național, fie în plan european. Și am dorit ca toți comisarii să fie figuri cunoscute la ei acasă și în Europa. Și i-am invitat să nu se izoleze la Bruxelles să nu rămână doar în clădirea Berlemo, ci să umble, să dialogueze, să vorbească cu ceilalți aleși și cu cei care reprezintă opinia publică, cu cetățenii. În acești cinci ani, am organizat 1815 dialoguri cetățenești, iar Comisarii noștri au uh, fost în vizită la parlamentele naționale și regionale de 911 ori. La începutul mandatului meu am promis că Comisia se va concentra pe lucrurile esențiale. Facem multe pentru lucrurile care sunt uh, importante și am venit astfel cu inițiative legislative țintite. Am uh, venit cu această propunere pentru că noi am uh, prezentat mai puține inițiative legislative față de comisia precedentă. Am retras 142 de propuneri legislative și am modernizat 162 de reglementări deja existente. Noi am făcut tot ce ne-a stat în puteri pentru a ne îndeplini promisiunile, dar bineînțeles că uh, unii vor continua să reproșeze comisiei noastre că uh, ne-am uh, ocupat de prea multe, că am fost tentaculari și că ne-am uh, amestecat în prea multe. Ca și cum nu s-ar fi schimbat nimic. Atunci când m-am prezentat în fața dumneavoastră, am venit cu trei lucruri principale care am dorit să dicteze comportamentul comisiei creșterea, locurile de muncă și investițiile. Trei teme. Actualmente suntem în al 25-lea trimestru continuu de creștere economică. Am relansat creșterea. Am creat 14 milioane de locuri de muncă. Șomajul este la cotele cele mai mici din anul 2000. 241 de milioane de europeni au locuri de muncă un procent destul de mare. Planul Juncker a catalizat investiții de ordinul a miliarde, 432 de miliarde. La început, atunci când uh, se considera că planul meu urma să fie un eșec, se vorbea despre planul Juncker. Acum că este un succes dovedit, se vorbește despre el cu titlul Fond European pentru Investiții Strategice. Așa se întâmplă în istorie. Am creat un milion de locuri de muncă prin planul acesta. Și am uh, dat o altă interpretare pactului de stabilitate și de creștere, flexibilizând câteva dintre prevederile sale. Și am făcut asta împotriva voinței a multor state membre care niciodată n-au uh, aprobat uh, oficial să existe această flexibilitate pe care noi am adus-o pactului de stabilitate. Însă avem acum rezultatele, deficitele au scăzut de la 6,6% la 0,7%, iar această flexibilitate și această abordare inteligentă a pactului de stabilitate ne-a ajutat să spunem prezent atunci când Spania, Portugalia, Italia și Grecia au cerut ajutorul nostru. Dragi prieteni, pe parcursul mandatului meu am avut și dezamăgiri și reușite. Dezamăgiri pentru că, în ciuda eforturilor noastre, nu am reușit să înregistrăm progrese în ce privește reunificarea Ciprului. Timp irosit. N-am reușit să încheiem un tratat cu Elveția, în ciuda tuturor eforturilor pe care le-am desfășurat. n-am reușit să definitivăm Uniunea Bancară. Nu pentru că Comisia n-ar fi făcut propuneri, ci pentru că statele membre nu au făcut destule eforturi. Dacă nu finalizăm Uniunea Bancară așa cum trebuie și dacă nu facem Uniunea Economică și Monetară o Uniune care să reprezinte etalonul pentru astfel de uniuni peste tot în lume, nu vom reuși să facem față următorului șoc, care va fi ori um, intern, ori va veni din exterior. Avem o obligație urgentă să instituim un sistem de garanții a depozitelor bancare, pentru că fără acesta nu putem avea o uniune bancare. Dacă nu garantăm depozitele și nu avem uniune bancară, Nu putem perfecta Uniunea Economică și Monetară și deci nu vom putea să reacționăm pe viitor la provocări. În ciuda crizei prin care am trecut în toți acești ani, am cunoscut și reușite. N-aș vrea să spun succese, pentru că nu vreau să mă complac în uh, automulțumire, deși sunt tentat. Dar am avut reușite. Menționez întâi dimensiunea socială a Uniunii Europene. Un uh, copil neiubit al ultimelor decenii. Am uh, reușit să adoptăm pilonul drepturilor sociale și amintesc că în una dintre primele mele vizite aici în Parlament, când am venit cu um, lista lucrărilor, Eram președinte, eram prim-ministru al Luxemburgului și uh, chiar de atunci am susținut un astfel de pilon. Am reușit să aprobăm acest pilon și am reușit de asemenea să aprobăm directiva privind detașarea lucrătorilor și, contrar așteptărilor, Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord pe această directivă. Mi se pare că este totuși un succes al comisiei noastre pentru că am uh, stabilit ca principiu faptul că pentru același loc de muncă, pentru aceeași prestație, trebuie primit același salariu. Era vorba despre demnitatea lucrătorilor. Și dacă credem că se poate construi Europa prosperă fără a avea și asentimentul celor care lucrează, ne înșelăm. Europa trebuie să fie și Europa lucrătorilor. O altă reușită? Grecia. Vorbesc despre asta pentru că mi-am pierdut foarte mult timp cu această problemă, m-a preocupat îndelung. Am redat Greciei demnitatea care îi se cuvine. Prea adesea și prea mult timp a fost călcată în picioare demnitatea poporului grec și eu am vrut să restabilesc ordinea lucrurilor, redându-i acestui popor toate titlurile de noblețe care îi se cuvin. Unii au dorit să împiedice Comisia ca ea să nu acționeze în numele Greciei și mi-aduc aminte că am avut uh, nopți îndelungi petrecute cu guvernul Samaras și acum cu uh, actualul prim-ministru prin care am încercat să rezolvăm problema greacă. Au fost uh, numeroase guvernele care au cerut ca noi să nu intervenim și mi-aduc aminte de telefoanele primite de la mai mulți prim-ministri care mi-au spus Vezi tu de treaba ta. Asta este problema statelor membre. Ele trebuie să se ocupe de problema greacă. Însă eu am uh, avut uh, părerea naivă și justă. Cred că trebuie să respectăm tratatele, iar tratatele spun că Comisia trebuie să intervină le traité dit que la commission est en charge de l'intérêt. Comisia trebuie să vegheze la interesul general al Europei și era vorba de interesul general uh, pentru a evita descompunerea zonei euro și am avut dreptate să fi făcut ce am făcut. Apoi, Africa. Da, Africa. Ca europeni nu putem uita să nu-i putem uita pe primii noștri vecini, care sunt africanii. E un continent care are nevoie de solidaritatea noastră. Dar nu doar de mila noastră. Mila e un reflex uh, vechi al europenilor, în vreme ce azi e nevoie de un parteneriat real pe picior de egalitate între Africa și Europa. Europa trebuie să investească în Africa, să creeze locuri de muncă. Iată care trebuie să fie motivația noastră și să nu mai vedem Africa doar prin lentila crizei refugiaților. Pentru că îi jignim pe africani dacă îi privim doar în acest fel gândindu-ne doar la refugiați. Haideți mai bine să facem pe teren ceea ce e necesar, așa încât cei săraci să nu se mai nece în Mediterană. Refugiați? Da, poate. Uh, reușite, succese, bilanțul e mai bun decât am crede, dar sigur că ar putea fi încă și mai bun. Dacă și Consiliul, la fel ca Parlamentul, ar fi respectat toate propunerile pe care Comisia le-a supus atenției legislatorilor. bună oară, martie 2015 și apoi aprilie 2016 propuseserăm reforma sistemului de la Dublin. Dar haideți să nu uităm că, grație Europei, am putut salva totuși în Mediterană 760.000 de vieți. 760.000 de morți, mai puțin grație acțiunii Europei. Apoi, <laughs> Singurul supraviețuitor e cel care aplaudă. Am spus în martie 2015 ce urma să facem pentru refugiați, iar Parlamentul m-a aplaudat în picioare. Sunteți sigur că de acum, peste doi ani, mă veți aplauda în continuare? E bine, uh, an și an după, aplauzele s-au împuținat. De ce? Pentru că interesele naționale au depășit uh, ideea de solidaritate și prioritățile noastre comune. Inițial, când am venit la comisie, nu mă gândeam să mă ocup atât de mult pe cât am făcut-o de comerțul internațional. E un subiect dificil, foarte controversat, în toate țările noastre. Și adesea cu argumente bune care pledează împotriva acordurilor comerciale făcute în grabă. Dar noi am schimbat această tendință. Am încheiat 15 acorduri comerciale internaționale și astăzi avem acorduri comerciale cu 60 de țări, ceea ce reflectă 40% din bogăția globală. Aceste acorduri ne ajută să fim prezenți pe scena internațională într-un moment în care Statele Unite întorc spatele multilateralismului și ca atare solidarității organizate împreună cu ceilalți. Trebuie să vorbim și despre rolul Europei în lume. Cel mai mare succes, cea mai mare performanță a Europei rămâne faptul că am reușit să menținem pacea în Europa. Da, știu, sună așa o chestiune absolut evidentă de la sine. Să știți că nu e chiar așa. Luăm lucrurile de bune. Astăzi, Acum că vă vorbesc, avem 60 de războaie, conflicte în derulare în întreaga lume și nu există niciun fel de conflict de tip război uh, în uh, Europa, pe teritoriul Uniunii Europene. Teritoriul care până la urmă a fost, dacă vă aduceți aminte, principalul reper, principalul loc al celui mai sângeros conflict până la urmă din secolul 20 și iată că putem fi mândri la atâția ani distanță că acum trăim în pace după al doilea război mondial. Știu că tinerii nu sunt foarte entuziasmați de acest subiect și anume nu, nu, se, nu iau de bun acest lucru faptul că Europa este un continent pașnic. Haideți să ne gândim. Însă când vorbim cu tinerii și le vorbim despre eterna dilema europeană între pace și război, este suficient să ne uităm în imediata noastră nevecinătate a Uniunii Europene și anume ca să vedem cam cât de periculos este, cam cât de periculoasă este situația și cât de fragilă este până la urmă uh, situația întregii Uniuni Europene. Tinerii trebuie să afle de la noi despre pace, despre război. Peste 20 de ani nu va mai exista niciun european al cărui bunic sau străbunic să fi trăit războiul, așa încât trebuie să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat pentru că nu trebuie să uităm ce înseamnă războiul. Și eu de fiecare dată reamintesc acest lucru tinerilor, de fiecare dată le povestesc despre ce înseamnă pace, ce înseamnă războiul, însă nu este suficient doar să le explicăm. Tinerii trebuie să vadă și ca în Europa perspective. Ce înseamnă, ce, prezint, ce reprezintă viitorul european, la ce se pot aștepta ei. Cei mai mulți dintre europeni probabil că nu știu nici ei. Suntem până la urmă foarte mărunți. Europa este un continent mic. Din punct de vedere politic, păi, politica este materia care se ocupă de demografie, de geografie, nu există niciun fel de politică dacă ea nu ține cont de geografie și demografie și nu vedem că dispărăm. Suntem din ce în ce mai puțin. Nu o să dispărem cu totul, categoric, dar ne împuținăm. Cre- scade populația. La începutul secolului, 20% era europeni. La sfârșitul acestui secol, populația Europei din 10 miliarde de locuitori va fi de vreo 4% din punct de vedere economic vom avea de plătit. Deci acest lucru va avea consecințe economice și peste câțiva ani de zile nu va mai exista niciun stat uh, membru al Uniunii Europene parte a G7, că și așa oricum acest G7 este pe cale de dispariție, s-a făcut G20, din G20 s-a făcut 15 și 5 15 s-a ajuns la G7. Deci este vorba de evoluții irreversibile și trebuie să ne gândim la acest lucru și iată că a cam venit momentul uh, să vedem ce se întâmplă, pentru că din ce în ce mai mult apar dimensiuni naționale. Până la urmă, Europa înseamnă în esența ei pace, înseamnă însă și forță pentru că, din păcate, se înregistrează o scădere a influenței pe care o avem noi pe plan mondial și trebuie să analizăm acest lucru în perspectiva politicii ex- externe pe care o avem și știm foarte bine că sunt o serie de decizii cât se poate de împovărătoare și vin în continuare și pledez ca să votăm cu majoritate calificată pe chestiunile de politică externă în Consiliu, nu pe toate subiectele. însă acolo unde se pune problema înainte toate ca Europa să își arate adevărata forță. Am o experiență la care țin foarte tare, e vorba de ce s-a întâmplat la Washington pe 25 iunie anul trecut, am fost în vizită la președintele Trump și Vorbeam despre, încercam să evităm acest conflict comercial, lucru care ne-a și reușit. Multe n-au reușit nouă, nu doar aceste evitare acestui război comercial. Trump a făcut o prezentare introductivă, a vorbit mult, îi, place să vorbească, așa, și ne spunea cine ce a spus din biroul lui, tot felul de consilieri acolo, fiecare ce aveau, primii miniștri și în sfârșit a explicat lucrurile foarte clare. A spus, nu este suficient uh, să explicăm ce se întâmplă, trebuie și Europa să intervine. De ce? Pentru că Comisia are, nu e nevoie să luăm pe toți la rând Europa, pentru că numai Comisia are competență. Deci noi ne prezentăm aici și prezentăm un lucru în numele întregii Uniuni Europene. Când am spus asta, a fost absolut impresionată pentru că când te duci ca luxemburghezi în Washington, te duci și spui I'm the man, eu sunt ăla. Îți vă dați seama că pentru el a fost ceva ce nu, nu mai văzut în viața lui. Așadar, concluzii. Oh, asta este, o să închei mandatul, nu sunt nici tulburat, nu sunt nici super fericit, nu mă dă fericirea față din, afară din casă, dar măcar am sentimentul și mulțumirea că mi-am dat silința. Și dacă toată lumea și-ar da silința, cred că lucrurile ar merge ceva mai bine. Sunt și am fost mândru că multă vreme, mai ales în ultimii 5 ani de zile, o mică părticică a unui mare întreg am fost și eu, această mică părticică, și cred că este important acest lucru. Și trebuie ca întotdeauna să combatem cu toate forțele naționalismul stupid și limitat. Trăiască Europa! Vă mulțumesc, domnule președinte Juncker. Adesso... Acum câteva remarce din partea președinților grupurilor. Domnule Weber domnule președinte stimate jean claude juncker politica și întreaga democrație se confruntă cu schimbări majore. Un mare european, iată, în următoarele săptămâni va părăsi scena europeană și este vorba despre Jean-Claude Juncker. Noi, în calitate de creștini democrați, suntem cu toții de acord că Eh, pentru că dorim să-ți mulțumim cu toții pentru tot ceea ce ai făcut, pentru că vorbim de o performanță și o prestație de o viață întreagă, nu doar ultimii cinci ani. Este vorba de o cartea de 36 de ani ca ministru de finanțe, ai pus până la urmă temeliile Uniunii Monetare, în egală măsură ai reușit să realizezi compromisul de la, la negociat compromisul de Dublin între Germania și Franța. Știu că sunt multe alte compromisuri importante pe care le-ai negociat fiind luxemburghez și în același timp tu ești cel care a uh, condus eh, până la urmă la realizarea Tratatului de la Lisabona, care ne permite, iată, să mergem mai departe cu Europa noastră democratică. Tu, împreună cu Martin Schulz, rămâneți eh, fondatorii acestei Europe democratice și pentru acest lucru poți să fii mândru. Principalul tău talent îl reprezintă tocmai această identificare a compromisurilor, pentru că în parcursul tău politic a trebuit să faci față unor litigii eh, și ai reușit să împaci oamenii între ei și, bineînțeles, spuneai și tu că până și Donald Trump a fost impresionat și de capacitatea ta. Comisia pe care ai uh, condus-o s-a numit Comisia Ultimei Șase și în ultimii ani te-ai confruntat cu foarte multe crize și pe durata mandatului tău, din păcate, multe au fost Brexit, criza migrației și uh, ai menționat și le-ai eliminat pe unele dintre ele. Știm foarte bine uh, că nu am reușit să um, realizăm toate sarcinile care ne-au revenit, însă tu, împreună cu întregul colegiu de comisari, ai profitat de fiecare șansă. Comisia Juncker a fost confruntată cu o serie de sarcini care ar fi putut să umple cinci mandate, har Domnului, și iată arată că împreună ați reușit să reacționați foarte bine. Așa numita Comisia Ultimei Șanse a profitat de această ultimă șansă și astăzi Europa se află într-o situație mai bună decât era acum 5 ani. 12 milioane de șomeri și-au găsit locuri de muncă, s-au încheiat acorduri comerciale, am reușit să intervenim și, și să contribuim la combaterea terorismului. De asemenea, deși Brexitul este pe calea cea bună, toate acestea datorită ție putem spune că Europa este astăzi un loc mai sigur, un loc mai înstărit și mai primitor decât acum 5 ani de zile. Și eu personal aș mai menționa trei aspecte care îmi trec prin minte în acest moment. Primul dintre acestea este vorba de textele legislative care textele legea e una, ce se întâmplă în viața reală este alta și dacă vorbim despre punerea în practică a pactului de stabilitate, vorbeai tu despre Grecia, vorbeai despre Italia și de alte țări, iată că în ultimii ani de zile, prin priceperea ta, am reușit să vedem cum se pun în practică corect aceste texte de lege și în spatele fiecărui text știm că există o performanță și un parcurs de o viață întreagă. Sunt oameni care scriu aceste legi și aceste lucruri trebuie să, fie, să le reținem și tu ești cel care ai orientat lucrurile în direcția cea bună. Un alt lucru um, pe care rețin este că Europa um, este Europa pieței, Europa monedei euro. Așa o descriu foarte mulți cetățeni și tu întotdeauna ai spus că noi, europeni, nu trebuie să reprezentăm piața, ci trebuie să ne uităm și să ne uităm de economia socială. Ești copilul unor mineri, dacă nu mă șel, ești copil de mineri și uh, cunoști foarte bine uh, Uh, care sunt discuțiile care se poartă și la Davos, poți să vorbești cu toți liderii, și să vorbești și cu copiii, și să vorbești și cu minerii, și să vorbești și cu mari lideri la Davos. Tu ești cel care a insistat pe dimensiunea socială în ultimii cinci ani de zile și îți mulțumim pentru acest lucru. Și în al treilea rând, nu ai uh, făcut niciun fel de compromis când a fost vorba de valorile fundamentale ale Europei. Europa este un continent al statului de drept, al democrației, este un, un uh, continent al egalității între bărbați și femei, al protecției minorităților. Europa este un continent al libertății și pentru aceasta Europa ai luptat tu până la capăt și atât pe plan intern cât și pe plan extern ai refuzat să faci compromisuri și îți mulțumesc și pentru această contribuție a ta. Europa este cea care a fost reînsuflețită în mandatul tău, iar populiștii de dreapta, populiștii de stânga ai reușit să-i combați cu hotărâre, până la urmă cre- creșterea participării la urme, creșterea entuziasmului față de Europa, toate aceste lucruri sunt realizări ale tale, iar Comisia Ultimei Șanse a profitat această ultimă șansă, întregul colegiu de comisari, de aceea noi PPP-ul vă mulțumim și în sfârșit, dragul meu Jean-Claude, iată aici partidul în care faci și tu parte, PP-ul este mândru de mandatul tău, ai reușit să uh, apere Europa de daune foarte grave în vremuri de restriște, suntem cu toții bucuroși și vrem să știi că noi și mari creștini democrați ca Wilfried Marfrand și Helmut Kohl te-au îndrăgit foarte tare, știau foarte bine că ești uh, alături de mari europeni al SID, de Gasperi, Robert Schumann, din uh, această panoplie de creștini democrații pe care, care au configurat Europa. Și în multe dintre discursurile tale ai spus foarte tare că Europa este în urmă ca o poveste de iubire. Așa spui tu, Europa este o poveste de iubire. Eu aș zice chiar mai departe, nu e doar o poveste de iubire Europa, pentru că uneori povestea de iubire se sting repede. Uh, putem spune că între tine și Europa vorbim de o adevărată legătură pe viață, pentru că ești o parte esențială a reușitei uh, Uniunii Europene, al ideii pe care o reprezinți și pentru că bați și noi, creștini democrații, în numele partidului pe care îl reprezint, îți mulțumim din toată inima. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte Weber. Urmează acum, din partea socialiștilor, doamna Garcia Perez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Ca să știm încotro ne îndreptăm, este important să știm de unde plecăm și cum am ajuns la punctul în care ne aflăm. Nu a fost de treabă ușoară și dumneavoastră știți acest lucru foarte bine, domnule Iuncăr. În urmă cu 5 ani de zile, dumneavoastră ați venit în fața noastră și ne-ați propus o nouă agendă. Se numea un nou început pentru Europa. Însă acest nou început a rămas undeva la jumătatea drumului. Suntem conștienți că dumneavoastră ați încercat, v-ați străduit, ați încercat să vă delimitați de politica de austeritate care ne-a fost impusă de către domnul Barroso, iar această tentativă a dumneavoastră dintotdeauna s-a bucurat de sprijinul grupului nostru politic. Efectele crizei au cântărit foarte mult și astăzi trebuie să recunoaștem că nu am știut să luăm decizii radicale de care aveam nevoie pentru a uh, găsi o nouă direcție. Să sperăm că înainte de noul mandat să reușim să găsim această direcție. Când ați Ați ajuns astfel în fruntea Comisiei, ați propus o serie de măsuri, ați reușit să prezentați peste 90% dintre acestea, însă numai jumătate dintre ele au fost aprobate. Celelalte jumătate au rămas uh, uh, pe hârtie și nu dintre erau esențiale. De multe ori, eșecul nu este din partea Comisiei. Eșecul vine din lipsa de colaborare și de ambiție între guvernele din Consiliu. Ne-ați promis o nouă agendă pentru a crea locuri de muncă, creștere, egalitate, dreptate socială și este adevărat că sarcina era și este una ambițioasă și nici nu este treabă ușoară. Dumneavoastră ați moștenit efectele crizei economice, cea mai gravă din istoria Europei uh, berice Și aici se adaugă și o criză migratorie fără precedent. Statele membre au gestionat această criză cu o totală lipsă de solidaritate și am avut această surpriză plăcută care se numește Brexit. Nu-i treaba ușoară și nu este puțin. Ce este important acum este să știm că am eșuat ca să nu repetăm aceleași greșeli. Trebuie să recunoașteți că întotdeauna ați avut alături de dumneavoastră pentru a susține valorile și interesele Uniunii Europene. Social-democrații au acționat întotdeauna în mod responsabil, au apărat și susținut întotdeauna proiectul european, democrația, statul de drept și drepturile omului. Munca neobosită a lui Franz Timmermans în slujba valorilor și principiilor comune, lupta lui împotriva populismului și extremismului au contribuit fără îndoială la uh, consolidarea acestei comisii și în continuare vom cere același angajament și din partea viitoarei comisii și în același timp ne-ați avut alături în identificarea unei soluții în fața acestei crize atât de grave care este migrația. Vă mulțumim pentru strădanele dumneavoastră, pentru a identifica o propunere care să se întemeze pe solidaritate și pe uh, uh, participarea statelor membre. Mare păcat că nu am reușit din partea Consiliului să avanseze, însă în continuare vom face eforturi pentru a debloca regulamentul de la Dublin. Uh, am fost alături de dumneavoastră pentru a rezista uh, acestor uh, tentații uh, și problemele multilateralismului. Ne dorim un comerț mai drept, o cooperare internațională mai bună și ne dorim ca Europa să vorbească pe o singură voce. Dumneavoastră, în egală măsură, v-ați putut bizui și pe un mare aliat pe plan internațional și anume pe înaltul reprezentant, doamna Federica Mogherini. Nu doar că ați consolidat o nouă alianță între Africa și Uniunea Europeană, de altfel foarte necesară, ci în același timp ați reușit și să uh, aveți un acord istoric istoric și profund cu Iranul. Practic, n-am reușit însă să reformăm corect zona euro și transformarea economică a Uniunii Europene, așa cum am cerut în urmă cu 5 ani de zile. Dumneavoastră sunteți cel care ați pus în funcțiune Planul European de Investiții, care a fost sămânța care a dus la acest pact ecologic european și plan durabil de investiții pe care următoarea comisie va trebui să îl ducă până la capăt. Și ne angajăm, dacă se poate, cu mai multă energie în acest sens. Munca lui Pierre Moscovici a fost esențială pentru a introduce flexibilitate în pactul de stabilitate și creștere creștere ca răspuns la austeritatea irațională și la rigiditatea impusă de către dreapta. Domnule Moscovici, vă mulțumim pentru eforturile făcute de către dumneavoastră pentru a combate evaziunea fiscală și spălarea banilor. Este de neacceptat din partea Consiliului faptul că a respins atâtea propuneri de îmbunătățire a echității fiscale, astfel încât marii agenți economici să-și plătească dările și nu doar gospodăriile, muncitorii și micile întreprinderi. Comisia dumneavoastră, domnule Juncker, a răspuns solicitărilor noastre pentru un pilon social european, însă acesta este doar un punct de pornire. Ne dorim ca acest pilon să se uh, regăsească în măsuri concrete. Dorim să avem un acces universal la protecția socială, ne dorim să consolidăm negocierea colectivă Dorim să se fie eradicată sărăcia infantilă și în același timp să se poată împăca în mod corect viața profesională și uh, viața personală. E adevărat că s-au realizat și îmbunătățiri și astăzi în fața propunerii făcute din partea Comisiei dumneavoastră referitor la obiectivul realizat de către Comisia Europeană și anume de a ajunge la 40% femei în posturile de conducere din cadrul Comisiei Europene. Cred că vorbim despre o veste excelentă, iar Comisia dumneavoastră nu putea să-și încheie mandatul mai bine pentru că Europa nu va fi altfel decât printr-o egalitate de șanse cu egalitate între bărbați și femei este un subiect extrem de important pentru grupul politic din care fac parte și pentru mine personal și trebuie să recunoaștem acest lucru și să recunoaștem munca depusă în acest sens. Din păcate însă, forțele conservatoare din Parlament și din Consiliu au blocat și mai multe progrese. Nu dăm vina pe